Eu sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Vă propun să începem. Avem o problemă. Unii colegi n-au ajuns deocamdată și dat fiind că trebuie să votăm la un moment dat. Ah. Ah, e rar că ajung la ora 3 fix în viitor, aș putea să fac o sugestie că atunci când sunt voturi să nu fie puse la trei fix, pentru că uh, oricât de mult am dori, mulți dintre noi nu reușesc să ajungă. Eu sunt aici pentru că am venit la Bruxelles de seară. Altfel, n-aș fi ajuns la timp ca să votez. Deci, pentru viitor, ar putea secretariatul să țină minte să nu pună voturi lunea deloc, preferabil să le avem marțea. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Marian. Asta ar fi procedura normală, dar în acest caz avem o problemă de termen limită, dat fiind că Envy votează mâine dimineață și din moment ce colegii au cerut acest lucru, am fost forțați să punem acest subiect uh, pe, uh, la punctul 1 din ordinea de zi, dar cred că membrii PP sunt aici. Au mai fost probleme cu membrii PP, acum ei par să fie ajuns și să fie aici. Așadar, vom începe și sper că vor mai veni colegi. Bun venit tuturor așadar. Putem uh, aproba ordinea de zi, dacă nu sunt obiecții. Proiectul de program pentru azi și mâine este aprobat. Mai mult, ședința noastră va fi transmisă pe internet și se va oferi interpretare simultană în 19 limbi. Așadar, începem cu punctul 3. Ulrike este aici. Uh, criza alimentară, fraudă în uh, lanțul alimentar și controlul aferent. Este un proiect de aviz uh, din partea domnului Rodus și după cum vă aduceți aminte de la ultima ședință am început să lucrăm pe acest proiect de aviz privind un raport din propria inițiativă în legătură cu criza alimentară, fraudele din lanțul alimentar și controlul aferent și Comisia Envie, comisie pe fond decizia de a avea un raport din proprie inițiativă este legată de fraudele recente de scandalul cărnii de cal din unele state membre ale Uniunii și Ulrike vă va spune că s-au cerut măsuri pentru a se crește trasabilitatea uh, alimentelor și pentru a garanta drepturile consumatorilor împotriva fraudei și Uh, respectarea condițiilor sanitare de-a lungul lanțului trofic uh, și sanitar. Există 53 de amendamente la proiectul de uh, aviz. Ulrike, doresc să faci un comentariu? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu vreau să spun foarte mult. Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această activitate într-un timp atât de scurt. Uh, și că am muncit atât de mult. Îmi cer scuze că n-a fost posibil să organizăm o ședință cu raportorii de număr, pentru că pur și simplu a fost atât de puțin timp disponibil, dar toate grupurile politice au avut ocazia să contribuie la nivel tehnic prin uh, consilierii lor și am uh, lucrat foarte constructiv și de aceea vreau să mulțumesc tuturor și aș vrea să susțin ceea ce tocmai a spus doamna Marion McGuinness este atât de dificil să organizezi un vot luni după amiază, dar acest lucru se întâmplă pentru că suntem sub o presiune suplimentară. Mâine Envi trebuie să aibă uh, rezultatul votului comisiei noastre. De aceea a trebuit să organizăm lucrurile așa. Și cu siguranță toți cei care au fost implicați au făcut eforturi enorme ca să ajungem la o soluție de bun simț. Deci acesta e rezultatul uh, muncii noastre comune și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Atunci putem începe să votăm. Are toată lumea cartelele de vot? Bine, suntem gata. Începem cu amendamentul de compromis numărul 1 un vot foarte clar. Amendamentul 1. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Împotriva abțineri se aprobă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se aprobă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la amendamentul 71. Cine este pentru? Uh, cred că trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 71. Votul este deschis. Amendamentul domnului Smith. Votul este deschis. Votul este închis. A votat toată lumea. Domnul Avia nu are car- cartela de vot, dar îi vom contabiliza votul separat. Deci o singură persoană nu are cartela de vot. În regulă, se aprobă. Trecem acum la amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 9, Nicholson, cine este pentru, împotrivă, abțineri, caduc. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este caduc. Amendamentul 11 Nicholson. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, este ca... 12 Niculescu pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 13, Gabriel, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 15, iar, pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 16 pentru, este caduc, 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, este caduc, 18 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, 19 Nicholson pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 20 scota pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 Hausling pentru, împotrivă, abțineri, uh, este respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 33, amendament uh, lui domn Gabriel. Uh, pentru împotriva abțineri se aprobă. Treizeci până la 46 și luling și celălalt. Cine este pentru? 38 până la 46 amendamente de ștergere. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se aprobă, dar vom verifica electronic. De la 38 la 46 votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă. 47, vă rog să ridicați mâine. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, este caduc. 48-50 Nicholson și alții. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, sunt respinse. 59 Nicholson pentru. 59 Nicholson, votăm. Cine este pentru? Împotrivă. verific... Nu, stați, trebuie să ne întoarcem că am pierdut un amendament. Trebuie să votăm 52, amendamentul iar 52. Cine este pentru, împotrivă? Votăm electronic amendamentul 52, votul este deschis. 52 iar, votul este deschis, votul este închis. Cred că este aprobat. Da, este aprobat. Trecem acum la 53. Niculescu, cine este pentru? Împotrivă. E aprobat. Îl considerăm aprobat? A, ah, vreți să verificăm. 55 Remers, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum 59 Nicholson. 59 Nicholson, cine este pentru? Împotrivă. Cred că este aprobat. Putem verifica. Votul este deschis la 59 Nicholson. Votul este închis. Se aprobă. 63 uh, Reimers. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Este caduc. 64. Nu. Vreți să verificăm. Vreți să verificăm electronic. 63. Votul este deschis. Votăm electronic 63 Reimers. E o majoritate mare, dar verificăm. Uh, votul este închis. E respins cu o majoritate foarte mare. 64, uh, votul este deschis la 64. Votul este închis. E respins clar. 65 Nicholson, rog să votați cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 66 McGuinness, cine este pentru împotriva abțineri se aprobă. 67 Smith, cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Putem verifica 67 Smith, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobăm. 68. Cine este pentru? 68. Vă rog să ridicați mâna. 68. Împotrivă. Cred că este caduc. 73 A raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Și acum votăm proiectul de rezoluție astfel amendat. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Complimenti Ulrich. Possiamo subito rapidamente. Aprobat. Felicitări doamnei Rodust putem uh, trimite acest aviz Comisiei Envi pentru votul de mâine dimineață. Trecem acum la punctul 4, care este de asemenea un aviz privind delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie. A Strasburgo, în ocazia del dibattito în plenaria, gli atti delegati e di... După cum am semnalat la plenara din Strasburg, astfel de acte delegate pentru sectorul alimentar pot avea o importanță considerabilă. Iată că acum trebuie să supunem la vot un aviz în acest sens. Comisia jurii este cea competentă. A fost înaintat un singur amendament și cred că doamna Luling îl susține. Ideea este ca reprezentanții Comisiei să nu facă abuz de astfel de competențe delegate. Așadar, dacă sunteți de acord, puteți, putem să votăm asupra acestui amendament depus de doamna Luling pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Votul în forma amendată. Cine e pentru? Nu, se pare că trebuie să votăm uh, electronic. Am deschis votul. Deci votul asupra textului final așa cum este modificat. S-a închis votul. Iată, 24 pentru 3 împotrivă. Felicitări! Și încă un vot mai avem, unul foarte rapid, la punctul 5. Un memorandum revizuit cu Statele Unite ale Americii. Acest uh, memorandum a fost deja discutat în comisia noastră. E vorba despre importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu anumiți hormoni de stimulare a creșterii și unele taxe majorate aplicate de SUA anumitor produse din Uniunea Europeană. Pentru că comisia competentă trebuie să voteze pe 20 și uh, săptămâna asta, noi trebuie să votăm astăzi. Eu sunt uh, raportor aici, e vorba de comisia INTA, cea care este competentă. Ei doresc să revizuiască acest memorandum, care e un acord internațional și care trebuie, deci, să primească avizul Parlamentului. El nu poate fi modificat, nu putem decât să-l adoptăm, adică să-l aprobăm sau să-l respingem. Așadar, avem un singur vot de dat. Vicepreședintele Bove? Da, domnule președinte, am o întrebare. În ceea ce urmează să votăm apare ideea unei revizuiri la fiecare șase luni. Știu că de obicei o revizire se face la un an de zile. De ce nu putem să facem aici același lucru? Vreau să știu care este motivul acestei revizuiri la șase luni înainte să votăm. Eh. E un, è un fatto procedurale, José, come mi spiega. De... Dragă José, așa cum tocmai mi-a explicat secretariatul, e o chestiune de procedură. Dacă noi nu am uh, face niciun fel de vot, dacă n-am ține vot, procedura de revizuire la șase luni ar fi uh, eliminată automat. Prin urmare, noi, supunând la vot, putem face revizuirea. Avem nevoie de acest lucru strict pe partea procedurală. Dacă vrem să putem revizui ceva. Acum, dacă nu mai aveți nimic de comentat, vreau să spunem la vot. Jose, mai vrei să intervii? Da, vă rog. Eu cred că există o problemă aici să trebuiască să continuăm acest proces pentru a continua faza 2, mi se pare inutil. De ce să nu trecem direct la faza 3? Noi uh, suntem acum după 12 ani de luptă și acum ne apropiem de negocierea finală, ceea ce înțeleg. Nu înțeleg însă de ce integrăm această revizuire semestrială care nu corespunde procedurii obișnuite și care va permite, practic, Statelor Unite să-și reajusteze importurile și să pună presiune asupra noastră în momentul în care se discută și despre acordul de liber schimb. Deci nu aș vrea să facem cadouri suplimentare partenerilor noștri economici. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una procedura. Da, tocmai mi s-a confirmat eh, că această procedură este una foarte obișnuită și fără ea, dreptul Parlamentului de a se face o revizuire la fiecare șase luni s-ar pierde. Deci, practic, nu se modifică nimic, nu se dezbate. Dacă vrei să știi mai multe despre această procedură, ulterior, eventual, oamenii noștri te pot ajuta. Este însă cineva împotrivă? Pentru că dacă nu, deschidem votul electronic. Vă rugăm să votați. Votazione chiusa. S-a închis votul. Grazie. Bene. Mulțumesc foarte mult. Iată că se adoptă. Acum vă propun să mergem mai departe. Mergem mai departe la un punct care necesită timp și efort din partea noastră, sănătatea animalelor. Raportoare este vicepreședinta Marit Paulsen. Începem așadar audierea cu privire la sănătatea animalelor. Avem invitați aici experți și părți interesate, dar înainte de a le da cuvântul, o să rog pe raportoarea noastră, doamna Marit Paulsen, să-și prezinte raportul. Vă rog. <clears throat> Tack, ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei Europene pentru o lege comunitară cu privire la sănătatea animalelor, urmează să înlocuiască 40 de acte legislative în domeniu, dintre care cel mai vechi e din 1964. Scopul este să se creeze un regulament unic, simplu, simplificat, prin care se poate înțelege clar care este distribuirea rolurilor și responsabilităților între autoritățile și actorii care au un rol de jucat în ce privește monitorizarea, prevenirea și controlul diverselor boli infecțioase ale animalelor. Această propunere e foarte importantă, deoarece 70% din bolile infecțioase sunt comune atât pentru animale cât și pentru oameni. Însă această propunere nu este atât un uh, act legislativ cu privire la sănătatea animalelor, ci cu privire la controlul bolilor mai degrabă, deoarece vizează prevenirea și controlul bolilor animalelor ce pot fi transmise la om sau la animale. un act legislativ european în domeniul protecției animalelor cu principii generale privind uh, obligația de îngrijire, împărțirea responsabilităților și educație ar fi extrem de valoros pentru animalele și agricultorii din Europa și Parlamentul European a solicitat un astfel de act legislativ de mai multe ori. Însă, ce ne propune acum Comisia nu este acest lucru ceea ce nu înseamnă că bunăstarea animalelor e irelevantă pentru această propunere. Din potrivă, există o legătură foarte clară între bunăstarea animalelor și sănătatea animalelor și a publicului. Aceasta este o abordare cheie cunoscută și sub numele de One Health care se reflectă și la articolul 10 din propunerea discutată. E foarte important ca acest act legislativ în domeniul sănătății animalelor să țină seamă de această abordare cheie și să existe o legătură clară între, corește, între creșterea corectă a animalelor și sănătatea lor. Animalele fără stăpân sunt și ele importante și trebuie avute în vedere, pentru că și ele pot răspândi boli infecțioase. În ce le privește, avem nevoie de măsuri clare pentru controlul și supravegherea lor. Este o problemă ce trebuie combătută și care revine autorităților competente. Animalele fără stăpân ar trebui să fie considerate drept animale sălbatice pentru că, practic, nimeni nu le deține și nimeni nu e responsabil pentru ele. Acest act legislativ uh, presupune 106 acte delegate și 57 acte de punere în aplicare, care vor completa acest act legislativ. Comparativ cu uh, legislația din domeniu, care implică circa 600 de cazuri de așa numite proceduri de comitologie, iată, în mod clar avem de-a face cu o evoluție pozitivă, cu o simplificare a legislației. Totuși, doar circa jumătate din aceste acte delegate și de punere în aplicare ar acorda Comisiei mai multe competențe decât are efectiv la momentul de față. Deci se vizează practic competențe deja existente. Ce contează este ca acest act legislativ să fie suficient de flexibil și să putem interveni rapid în cazul în care apare un focar de boală sau o boală nouă. și nu ne putem aștepta ca de fiecare dată Consiliul să dea regulamente detaliate în astfel de chestiuni foarte complexe. Totuși, trebuie să existe un echilibru rezonabil între previzibilitate și flexibilitate. E foarte important ca textul acesta legislativ să fie astfel formulat încât să se țină seama, să se consacre principiile cunoscute și să fie suficient de flexibil, permițând comisiei și experților să adauge detalii ulterior. Sigur, asta cu condiția ca orice decizie luată de comisie să se bazeze pe baza să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe disponibile la acel moment. La constrentul 13 din propunerea comisiei se subliniază că se va ține seama în mod corespunzător de avizele Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Pe ansamblu, putem spune că propunerea comisiei e foarte greu de analizat pentru că nu știm exact în acest moment cum vor funcționa toate normele și reglementările. Iată de ce Comisia ar trebui ca până pe 31 decembrie 2019, cel târziu, să înainteze un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul ar trebui să prezinte care este experiența câștigată în urma aplicării, aplicării regulamentului și o revizire a actelor judiciare adoptate și, dacă e cazul, propuneri de revizuire. Un alt capitol important este rezistența la antibiotice. Comisia se concentrează pe măsuri rapide și eficace de controlare și eradicare a anumitor boli, lucru care, sigur, este folositor și de salutat. Însă, costurile cele mai mari pentru societatea noastră sunt cauzate de bolile endemice care nu sunt vizate de acest regulament. Acestea sunt uh, bolile pentru care se folosesc antibiotice în cadrul tratamentului. Și, prin urmare, acestea sunt uh, extrem de relevante pentru problema din ce în ce mai gravă a rezistenței la antibiotice. Prin urmare, este foarte important ca regulamentul acesta să includă și uh, măsuri uh, proactive de combatere a acestor boli, chiar dacă ele sunt luate la nivel de stat membru. Mai apare un alt lucru de care trebuie să ținem seama, și anume că avem nevoie de piață liberă, dar nu trebuie să permitem și o liberă circulație a bolilor. Piața internă este vitală pentru economia noastră. Sigur că nimeni nu-și dorește să ne reîntoarcem la cele zile de glorie în care existau controle la graniță. Există însă părți ale Uniunii Europene în care trebuie să recunoaștem că bolile au fost uh, eradicate cu succes, în timp ce în altele nu. Regulamentul trebuie să ne ajute să ajungem la un echilibru în acest sens. El trebuie să conțină garanții. Sigur, însă acestea trebuie să fie strict bazate pe dovezi științifice. Garanțiile acestea nu pot fi impuse pe baza unor interese economice și nici nu pot uh, să aduc uh, obstacole în calea comerțului. Deci vrem o piață liberă, dar nu și o liberă circulație pentru boli. Ades. Președintele, mulțumim doamna Paulsen pentru această prezentare. Bun, în continuare o să dau cuvântul uh, deputaților care vor să intervină, după care dăm cuvântul reprezentantului DG Sanco. Apoi experții vor putea să își uh, facă prezentările. O să rog să vină aici la prezidiu. Avem uh, de la Universitatea din Suedia pe domnul Ivar Vaxholm și uh, pe domnul Valentin Almansa de Lara din Spania într-o primă rundă. Acum domnul Agnew are cuvântul. Chairman, thank you. A little bit surprised to be the first to be called. Mulțumesc foarte mult. Uh, mă surprinde că sunt primul care iau cuvântul. Am de spus câteva lucruri uh, apropo de cele spuse de doamna Paulson. A spus că nimeni nu vrea să se întoarcă la zilele de glorie ale controlelor la frontiere. Bine, există cineva, eu sunt acela și mă gândesc la rabie. Uh, n-am mai avut rabie în Marea Britanie de foarte mulți ani, dar se întinde acum venind din Europa de Est și este fără milă și, bineînțeles, îi afectează nu numai pe câini, ci și pe oameni și aș vrea să am dreptul să pot uh, să mă asigur că nimeni uh, nu ascunde un câine în bagaj, că e cam ușor să faci acest lucru. Și, bineînțeles, o să fiu cel care aruncă aici, pun paie pe foc, nu? Și mă gândesc și la pesta porcină și îmi pare rău că a plecat uh, Jose Bove, pentru că este o boală care se răspândește uh, dinspre Asia, venind către vest. În țara noastră am elaborat un tratament pentru această boală. Foarte bravo oamenilor de știință britanici care se pricep foarte bine și știu să facă acest lucru dar nu li s-a permis să meargă mai departe cu tratamentul acestei boli din cauza Uniunii Europene și aș fi vrut să-mi răspundă Jose Bove la această întrebare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Agniu. Doamna Iegle. Doamna Iegle, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Paulson pentru activitatea desfășurată pentru întocmirea acestui raport. Avem a avut puțin timp la dispoziție și s-a ocupat de o serie largă de subiecte. Raportul acesta cuprinde o serie întreagă de chestiuni, analizează tot ce am făcut noi până acum și vă dați seama cât de multă activitate a fost uh, nevoie și cât de mult a trebuit să coopereze cu colegii, așa încât cred că a făcut o treabă foarte bună. Pot să susțin tot ce a spus raportoarea și aștept cu răbdare, cu nerăbdare să văd ce putem afla în timpul acestei audieri, să vedem dacă putem adăuga ceva la raportul nostru ca urmare a audierii este un raport privind sănătatea animalelor și nu neapărat privind protecția animalelor. Trebuie să facem clar diferență între aceste două aspecte și să ne concentrăm pe aspectele pe care le-a subliniat doamna Paulson și să nu pierdem vremea cu chestiuni pe care nu trebuie să le tratăm aici. Sigur că înțeleg că trăim într-o lume cu granițe deschise. V-ați referit la pesta porcină africană, la, eu știu, gripa aviară sau la alte boli de genul acesta, boli care ajung la noi prin aer, deci granița nu joacă un mare rol în oprirea lor. Uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă o reacție bazată pe cunoștințe științifice la aceste boli. Și dacă vorbim de Marea Britanie, Sigur că nu e problema Arabiei, este problema uh, bursucilor și uh, asta într-adevăr e o mare problemă, o problemă care a fost uh, discutată de mai multe ori. Avem foarte multe chestiuni similare. Deci nu putem să spunem că asta e problema ta, asta e problema ta, asta e problema ta. Trebuie să vedem cum putem rezolva situația colaborând. Și încă o dată mulțumesc doamnei Paulson și fac apel la toți colegii să uh, privim viitorul și să vedem ce putem face ca reacție constructivă bazată pe cunoștințe științifice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, Elizabeth. Domnul Smith. Mulțumesc foarte pe scurt. Sunt raportorul grupului meu. Vreau să o felicit pe doamna Paulson pentru uh, modul în care merge în continuare cu acest raport. Suntem uh, de acord cu accentul pus de raport pe bolile transmisibile. Sigur că trebuie să observăm că există o tentație pentru uh, MEP și pentru alții să aducă aici în discuție alte chestiuni, dar nu cred că ar fi valoroase pentru că în felul ăsta s-ar dilua un raport care este foarte bine concentrat sunt, uh, mulți suntem de acord uh, apropo de ce dorim să facem. Sigur că împărtășim uh, cele spuse de doamna Paulson, îngrijorările sale primind actele delegate și actele de punere în aplicare, trebuie să găsim un echilibru ca această propunere legislativă să fie funcțională și flexibilă. Aștept să aud ce au de spus și ceilalți vorbitori și vom vedea ce vom face în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Smith! Și acum are cuvântul DG Sanco și directorul are, de fapt, cuvântul domnul director Bernard von Goethe. În primul rând mulțumesc, în al doilea rând mulțumesc doamnei Paulson pentru activitatea extraordinară desfășurată până acum pe marginea acestei propuneri. Este o propunere uriașă care anulează 40 de directive care funcționează pe piața internă și în domeniul sănătății animalelor de mai bine de 15 ani. Aceste 40 de directive aveau, uh, eu știu, 600 de temeiuri juridice și le-am redus la 120. Într-adevăr, reprezintă o simplificare, dar este o simplificare însă nu de dragul simplificării, nu este făcută de dragul simplificării lucrul acesta trebuie reținut. Deputații au vorbit de faptul că se răspundește rabia în Uniunea Europeană. Vrem uh, să vă amintim modul eficient în care Comisia și statele membre uh, Uh, au luptat împotriva bolilor uh, și au restrâns bolile în zone restrânse în ultimii ani. Amintiți-vă în 2001 de uh, epidemia de febră aftoasă din Marea Britanie pe care am reușit să o limităm, să o conținem. Și același principiu se aplică și acum vrem să menținem bolile în zonele în care apar și să le combatem acolo unde apar, să nu se răspândească. Proiectul de raport, proiectul de aviz susține propunerea noastră în elementele sale fundamentale și voi reveni la cele spuse de doamna Iegle. Nu este o propunere care se ocupă de bunăstarea animalelor, ci se ocupă de sănătatea animalelor, care este foarte importantă pentru agricultorii care cresc animale. De asemenea, să nu uităm legătura dintre sănătatea animalelor și sănătatea publică și uh, încrederea consumatorilor în produsele animale. Regulile de sănătate animală sunt esențiale pentru că ele asigură o funcționare lină și uh, lisă a pieței interne statele membre pot să combată anumite boli, dar nu trebuie să uităm perspectiva europeană. Iar aceste două perspective trebuie să funcționeze pentru că statele membre trebuie să aibă posibilitatea să nu creeze disfuncționalități în funcționarea pieței interne. Iar în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în, aplicare, actele de executare, așa cum au spus și unii vorbitori, este important să menținem posibilitatea pe care o are Comisia de a avea un câmp larg de aplicare a puterilor, competențelor legislative. Lucrul acesta trebuie făcut în cooperare cu Parlamentul și cu statele membre. Și ultima chestiune pe care doresc să o aduc în discuție uh, uh, este cea legată de câinii fără stăpân. Câinii fără stăpân sigur că reprezintă acum o chestiune foarte importantă, mai ales în anumite state membre. Câinii fără stăpâni sunt cuprinși și ei în aceste instrumente legislative și se pot lua măsuri pe baza temeiului juridic pentru a combate bolile pe care le pot răspândi câinii fără stăpân. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Digi Sanco, și acum voi da cuvântul doamnei Paulsen și apoi o să auzim ce au de spus uh, experții. Doamna Paulsen, aveți cuvântul. Da. Înțeleg firește uh, abordarea britanică. Eu sunt din Suedia și sunt foarte presată de cei de acasă să mențin ideea controlelor la frontieră, așa că înțeleg bine atitudinea dumneavoastră. Dar pur și simplu trebuie să găsim un echilibru între nevoia de a avea o piețe funcțională, pentru că suntem în mijlocul unei crize unde șomajul este absolut înfricoșător și nevoia de a promova creșterea. În propunerea mea există și circunstanțe speciale Uh, conform cărora unele statele membre uh, trebuie să ia niște măsuri. Țările din estul Europei, de exemplu, trebuie să poată controla la frontieră și să oprească răspândirea unor boli. Dar, cum spuneam, trebuie să ajungem la un echilibru corect. Iar în ce privește actele delegate, în propunerea curentă, Formularea este oarecum mai dură în ceea ce privește măsura în care Comisia trebuie să țină seama de opinia experților și a părților interesate în, în tot acest proces și de asemenea trebuie să țină seama și de transparență când pune la punct actele delegate. De asemenea, se prevede o cerință adresată Comisiei. Comisia trebuie Uh, să prezinte peste 5 ani de acum încolo un raport de evaluare a situației. Președintele, mulțumesc, doamna Paulson. Mai sunt uh, comentarii? Da. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Am uh, o întrebare de adresat reprezentantului Comisiei. Vorbea de, la un moment dat de animalele sălbatice și uh, vreau să profit aici ca să fac acest lucru. Directiva aceasta apare, în directiva aceasta apare conceptul de animale sălbatice și nu știu dacă este o chestiune de interpretare, dar ar trebui să înlocuim și să spunem uh, animale de pădure, pentru că sunt animale sălbatice cele care sunt libere, dar sunt foarte multe locuri în care vacile trăiesc libere și nu sunt animale sălbatice. Deci nu trebuie să avem un amendament de fiecare dată când în text apare termenul animal sălbatic. Trebuie să-l înlocuim și să spunem animalele care trăiesc în mediul sălbatic, animal de pădure. Mulțumesc, ma. poate pot să vă răspund direct aici. Da, am să răspund acum, imediat. Definiția conceptului de animal sălbatic, wild animal în engleză, este animalul care nu are stăpân. Nu există uh, om sau companie care să răspundă de acel animal. Asta înseamnă animal sălbatic. Este cea mai clară definiție la care am putut ajunge. Dar când vorbim de un câine fără stăpân care trăiește pe străzile unui oraș uh, sau de un animal sălbatic care trăiește într-o pădure aproape de locul meu, este același lucru. De acord, dar este o chestiune de interpretare. Poate numai în spaniolă dar definiția pe care o dă doamna Paulson pentru animalul sălbatic este definiția cu care și eu sunt de acord, dar în textul în limba spaniolă ă, este folosit termenul animal salvaje, animal sălvesc. Un câine fără săpun nu e un animal sălbatic. Sunt de acord cu ce spune doamna Paulson, dar nu știu dacă acest lucru apare și în alte texte, în alte limbi. E o problemă aici. Comisia dorește să intervină, întreabă președintele. Îmi pare rău, domnule președinte, cunoștințele mele de limba spaniolă sunt foarte reduse. Doamna Paulson a înțeles foarte bine care e problema. Noi vrem să ne referim la animalele care trăiesc libere în mediul natural. Bun, o să vedem ce se întâmplă. Mulțumesc și acum, dacă nu sunt alte intervenții, putem să începem audierea și vom da cuvântul celor doi experți care se află aici lângă mine, domnul Ivar Vaxholm, profesor la Universitatea Suedeză de Științe Agricole, și apoi imediat domnului Valentin Almansara de Lara, gener, director general la Ministerul Agriculturii, Alimentelor și Mediului din Spania. Fiecare are 10 minute și apoi începem dezbaterea și o să trecem apoi la următorii trei uh, intervenienți, următorii patru intervenienți, corectează președintele. Aveți cuvânt. Thank you, Mr. Chair. Um, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat aici și uh, îmi cer scuze dacă sunt un pic emoționat. Aș vrea să încep spunând că pentru mine, ca om de știință, care a lucrat uh, în uh, Consiliul Științific al Uniunii Europene timp de 16 ani, cred că această legislație este bună uh, din punctul meu de vedere, o persoană care nu e expertă în, în legi. În ce privește însă problemele legate de animale, de bolile animale contagioase, acoperă bolile grave, cum ar fi pesta porcină și febra aftoasă, precum și în timp ce boli comune, cum ar fi diarea sau tusa, nu sunt acoperite. Un al doilea punct uh, pe care aș vrea să-l subliniez este că mai devreme sau mai târziu, probabil mai devreme, o să avem nevoie de o lege privind sănătatea animală. Și de asemenea aș vrea să subliniez că o bază științifică solidă pentru această chestiune apare, se creează prin utilizarea indicatorilor uh, de bunăstare animală. Un al treilea punct pe care aș vrea să-l subliniez și care cred că va fi subliniat și de alți vorbitori este că uh, circulația liberă a animalelor n-ar trebui să aducă și circulația liberă a bolilor. Și asta, cred, din perspectiva mea, se încearcă să se realizeze prin această legislație. Aș spune cu tărie că dacă nu controlezi bolile animale, nu poți avea o piață funcțională pentru animale și produse eh, animaliere și nici pentru uh, furaje. Deci asta este o precondiție pentru existența pieței interne. Cred că, așa cum s-a spus deja, uh, această dorință poate fi tradusă. Încerc să Uh, discut, uh, să mă uit la limbile europene, nu suntem uh, foarte siguri care va fi finalul acestei propuneri. Dacă e vorba de un porc sau de o pisică, sunt sigur că traducătorii mă pot ajuta. Dar cred că un follow-up de 5 ani sau de 10 ani este important. Dar oricum, follow-up-ul a determinat foarte mult modul în care, direcția în care am vrut să evoluăm atunci când s-a inițiat această legislație. Un lucru care a fost menționat de raportor și anume concentrarea pe fapte, pe dovezi, pe date, legislația să fie bazată pe date și în implementare. Și cred că asta este una dintre uh, trăsăturile caracteristice ale Uniunii Europene și anume de a avea uh, dovezi științifice începește atunci când se face o propunere legislativă. Propunerea legislativă să se bazeze pe dovezi științifice. Și cred că asta este un punct uh, foarte puternic uh, și dă o tărie legislației care poate în felul acesta să dureze mult. Un alt lucru asupra căruia uh, trebuie să cădem de acord sau pe care trebuie să-l înțelegem este că bunăstarea animală și sănătatea animală sunt două concepte strâns legate. Dacă vrem uh, bunăstarea animală fără sănătatea animală nu se poate. Și ca un comentariu personal, am fost foarte bucuros că ați menționat problema strategiilor de eradicare a bolilor în, în conexiune cu sănătatea animală. Din punct de vedere personal, asta m-a făcut uh, foarte bucuros uh, că emiteți această lege. De asemenea, aș vrea să subliniez că Așa cum a fost subliniat de unii vorbitori, problema rezistenței la antibiotice este extrem de importantă și nu va dispărea și trebuie să o abordăm într-un mod inteligent în viitor. De asemenea, cred că un lucru pe care nu l-am observat, poate mă corectați aici, dar uh, Uh, sistemele de control și abordarea proactivă pentru animalele de crescătorie care ar uh, putea, sunt pasibile să infecteze milioane de, de alte animale să fie plasate în vârful uh, piramidei. piramidei. Cred că ar trebui să fie niște cerințe mai stricte pentru animalele de prăsilă decât pentru animalele destinate sacrificării. Aș vrea să subliniez astăzi, uh, să dau credit Comisiei Europene și Parlamentului European și statelor membre, pentru că au existat câteva povești de succes în ultimii 20 de ani. Eradicarea uh, bolii vaccinebune și a encefalopatiei spongiforme, este unul dintre exemplele care arată capacitatea Uniunii Europene, că atunci când vrea să facă ceva, chiar reușește să realizeze ceva. Mă rog, poate mai puțin, uh, apare mai puțin succes în controlul uh, salmonelei la uh, pui și la ouă. Ideea pe care vreau să o exprim este că e nevoie de o poveste de succes similară și când vine vorba de rezistența la antibiotice. Pentru că, așa cum uh, se știe în unele state membre, avem uh, rezistență la antibiotice, în special la pui de carne, și la jumătate din, uh, din pui de carne și asta pe termen lung nu e o situație de uh, Uh, succes, o situație cu care să fim mulțumiți. Ceea ce s-a spus astăzi e foarte important, ce anume că uh, șeptelurile sănătoase nu au nevoie de antibiotice. Trebuie să introducem în lege, într-o lege privind sănătatea animală aceste elemente care să controleze răspândirea rezistenței la antibiotice. Atât în ce privește, să zicem, animalele uh, menite comerțului sau animale de prăsilă, uh, siguranța fermelor, dar și utilizarea strategică a vaccinurilor și dezinfectanților. Este posibil să reducem uh, cantitatea de antibiotice folosite. Și asta este demonstrat de interdicția utilizării tehnice antibioticelor în producția animală care a fost introdusă în Uniunea Europeană. Uh, mulți ani în urmă am lucrat în Norvegia la producția de somon. Am început acum 25 de ani. Și producția era de 80.000 de tone pe an și consumul de antibiotice era de 40 de tone. Acum, după 20 de ani, 25 de ani, mă scuzați, consumul de antibiotice este de aproximativ 40 de kg, deci reducere de 99% și producția de somon este de aproximativ 1 milion de tone, deci o, o creștere cam de 10 ori. Deci e posibil. Pentru a rezuma, aș dori să îmi exprim speranța că uh, cineva care a făcut această propunere simte cam aceeași mândrie pe care o ai când ai reușit să montezi o mobilă de la Ikea. Uh, în sensul că este un document bun, dar trebuie să știm încotro vom merge și unde vom ajunge. Ar trebui să exprimăm foarte clar faptul că libera circulația animalelor nu trebuie să presupună și libera circulația bolilor și că faptul că și controlele ar trebui să fie mai stricte pentru animale de prăsilă și că trebuie uh, Uh, o, să avem uh, același succes când uh, trebuie să ținem sub control și să reducem rezistența la antibiotice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, prof, domnule profesor Vauxhall. Domnul profesor uh, uh, va pleca foarte repede la Parma, la EFSA, acolo unde lucrează ca expert. Următorul nostru vorbitor este Valentin Almansa de Lara, de la Ministerul Agriculturii din uh, Spania. Aveți cuvântul. Eh, gracias, señora presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că m-au, m-ați invitat la această audiere și că mi se permite să prezint opinia noastră generală a Ministerului Agriculturii față de această propunere atât de complicată. Ă, ne confruntăm cu vremuri noi ă, am mai discutat uh, și înainte că a preveni este mai bine decât a vindeca. Trăim într-o lume globalizată, totul se deplasează foarte repede și ne confruntăm și cu boli noi care țin de foarte multe alte lucruri și pentru aceste vremuri noi e nevoie de instrumente noi, iar Comisia ne propune aici un instrument noi, nou și credem că este un instrument complex, este bun, bine coordonat, este mai bine aliniat uh, la normele internaționale ale organizației internaționale uh, fitosanitare și credem că este mai simplă. Sunt foarte multe lucruri bune în propunerea Comisiei. Sigur că ne-ar dori foarte mult să menținem uh, accentul pus în Europa pe sănătatea animalelor, dar nu e cazul să vorbim numai de lucrurile bune. Voi vorbi acum de lucrurile mai puțin bune. Una dintre problemele propunerii este faptul că e prea generală. Iată de ce nu putem intra în foarte multe detalii, iar Comisia a adoptat hotărârea de a-și aroga foarte multe competențe. E bine, dar trebuie să existe și niște limite și nu trebuie să se întâmple ca toate articolele să avem două sau trei exerciții de asemenea acte de putere delegată. Deci cred că se poate îmbunătăți propunerea. Mai sunt chestiuni care trebuie să rămână în legislația de bază și alte chestiuni care trebuie să fie lăsate la îndemâna statelor membre. Sigur că trebuie să se delege puteri comisiei în foarte multe chestiuni, dar mult mai puține decât apar în, pro- în propunere. Iar această delegare de puteri va fi foarte dificilă, uh, pentru că e, și în felul acesta este greu să folosim eficient propunerea, să stabilesc niște norme pentru niște boli, dar nu știm exact despre ce boli este vorba. Deci cum să folosim X uh, metodă pentru o boală pe care nu o cunosc, deci trebuie să știu întâi despre ce boală este vorba. Așa că e greu să știm realmente unde se îndreaptă această propunere în anumite cazuri. Și mergând pe aceeași linie de argumente, trebuie uh, ca în regulamentul de bază să rămână anumite chestiuni importante. Aici suntem de acord cu doamna raportor a Parlamentului, adică lista de boli prioritare și lista de specii trebuie să rămână în regulamentul de bază. Trebuie să noi, legiuitorii din statele membre, parlamentele din statele membre, trebuie să cunoaștem încă dinainte care sunt bolile avute în vedere, care sunt bolile considerate prioritare și speciile animale pe care le afectează. Deci trebuie să existe și sisteme care să ne permită să modificăm cu flexibilitate situație. Dar prima listă, cum spuneam, trebuie să apară în regulament. Apoi, articolul 8. E un articol bun, dar se poate simplifica și clarifica. Iar așa cum este redactat acum, nu prea stabilește o conexiune clară între boală și măsurile care trebuie luate pentru boala respectivă. Uh, credem că e cam greu de interpretat acest articol. Amendamentele care uh, au fost prezentate de doamna Paulsen îmbunătățesc acest articol, dar se mai pot face pași înainte pentru a rezolva lucrurile. Și apoi mai este important ceva. E cumva să nu ne scape din mână diverse lucruri. Uh, Uh, să nu o luăm, să nu exagerăm uh, în materie de, de anumite boli. Avem, trebuie să avem instrumente care să ne permită să ne adaptăm reacția la importanța reală a bolii respective și să nu exagerăm, cum spuneam. Uh, un al doilea element foarte important este cel pe care îl voi spune în continuare. Trebuie să rămână mult mai multă capacitate de decizie la nivelul statelor membre Trebuie ca statele membre să poată lua măsuri, trebuie să regleze fin aceste măsuri ca să fie adaptate la specificul fiecarei uh, țări. Suedia și Spania nu sunt asemănătoare nici cu mm, speciile de animale crescute, nici mediul natural. Deci totul trebuie adaptat la sistemele de producție, la diversele structuri. Iar lucrul acesta trebuie să rămână la îndemâna statelor membre. Iar regulamentul acesta cred că anulează în anumite cazuri flexibilitatea pe care o au statele membre. Și nu voi mai lungi discuția aici. De exemplu, articolul 13 în care se face delegarea sarcinilor, se, se, sunt foarte multe sisteme de delegare dar nu trebuie să intervină comisia pentru fiecare delegare în parte. Trebuie să se permită mai multă flexibilitate statelor membre statele membre își cunosc mai bine structura și situația. Iar sistemul de identificare, registrul de identificare trebuie să permite, mai ales în ce privește bazele de date, ca statul de statele membre să aibă capacitatea de gestionare a acestor baze de date. Insist asupra unei idei foarte clar. Nu putem să uh, riscăm uh, sănătatea animalelor la nivelul Uniunii Europene. Uh, subsidiaritatea, sigur că și are rolul ei aici și Spania apără acest principiu. Dar dacă avem mai multă flexibilitate, măsurile noastre vor fi aplicate eficient și cu eficacitate pentru a putea îmbunătăți uh, hotărârile comunitare la nivelul statului membru și uh, mai am ceva de spus în încheiere, vreau să mai menționez câteva chestiuni care ne preocupă. Considerăm uh, că într-un uh, regulament care vorbește de sănătatea alimanilor în Uniunea Europeană nu se face nicio trimitere la laboratoarele de diagnostic. Ele sunt, uh, aceste laboratoare, cele naționale și cele comunitare de referință, trebuie menționate pentru că sunt, trebuie să avem niște norme bază de, de bază de funcționare pentru aceste laboratoare. Și ne lipsește acest lucru în propunere. De asemenea, trebuie să armonizăm mai bine sistemele de identificare și îmi permiteți, asta este o discuție pe care uh, o avem direct cu Comisia, apropo de CAI, de exemplu. Sincer vorbind, legislația actuală pentru CAI este e un coșmar, un coșmar de adevăratele. Și vă rugăm frumos să simplificăm această legislație ca să poată fi aplicată, pur și simplu să poată fi aplicată. Și nu în ultimul rând am dori să mai spun ceva care nu apare în prezentarea mea scrisă, dar oricum considerăm că este necesar să clarificăm și să ajustăm mai bine articolele 22 și 23 referitoare la această vizită sanitară. Este o chestiune foarte importantă dar sunt elemente care trebuie îmbunătățite, care trebuie să clarificăm, dar trebuie să clarificăm aici la ce ne referim. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte, și aștept întrebările. Mulțumesc foarte mult. Și asta deschide dezbaterea noastră. Mai întâi dau cuvântul doamnei Iegle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că ați primit uh, laude pentru raportul noastră. Cred că este un lucru important în acest domeniu atât de complicat. Aș vrea să-i adresez o întrebare profesorului uh, Voxholm. Uh, el a explicat că pe termen lung, și aici cred că suntem de acord, avem nevoie de o lege privind sănătatea animală presupun că se refera la o lege europeană în acest domeniu, care să, să prevaleze asupra uh, legislației naționale. Dar am o întrebare și pentru colegul spaniol, pentru că aceasta este o problemă dificilă pentru noi toți. Vorbim despre legislație europeană, dacă vorbim despre legislație europeană, ce animale ar trebui să fie acoperite de această legislație privind bunăstarea animală și în ce uh, formă ar trebui ele să fie acoperite. O să vorbim doar despre animale din ferme, animale care intră în lanțul uh, alimentar, sau vorbim și de câini vagabonzi uh, sau alte animale. Deci, vorbim despre alte animale care ar putea să reprezinte un risc pentru animalele din ferme și pentru oameni în ce privește răspândirea bolilor. Așadar, și de asemenea, aș vrea să îl întreb ceva pe domnul Mansa de Lara. mult din ce ați uh, spus se referă la ce se face la nivel național și în principiu suntem de acord cu asta, dar trebuie să delimităm foarte clar ceea ce trebuie stabilit la nivel european, ceea ce depășește nivelul național. Deci ar fi util să aflăm de la noastră ce aspecte trebuie să fie stabilite și definite la nivel european, pentru că ele depășesc competențele statelor membre. Să nu uităm că avem un nou sistem bugetar care va deveni operațional și când avem o criză într-un stat membru care va avea ramificații europene, asta ne va costa foarte mult uh, din punct de vedere al bugetului european. Deci vom avea nevoie de mai mulți bani ca să depășim aceste crize, mai mulți bani decât uh, avem în buget și atunci, practic, fermierii vor fi cei care vor plăti pentru aceste urgențe. Și, sigur, preocupările lor și uh, îngrijorările lor trebuie de asemenea să fie luate în considerare. Mulțumesc, doamne Iegle. Acum, domnul Agnew, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la ce vorbea mai devreme, la ce spunea mai devreme colega din Spania în legătură cu uh, zona green, în sensul că nu există o interpretare uh, corectă în Spania în legătură cu acest concept. Și cred că are dreptate și cred că aici se creează un întreg câmp minat de confuzie și de ambiguități, pentru că, de fapt, cred că sunt patru categorii diferite de animale. Două sunt foarte ușor de uh, Eh, definit. Cele care sunt ținute în ferme, un, există un fermier care e responsabil pentru vaca, porcul, eh, câinele, pisica respectivă, deci toată lumea știe unde sunt, ale cui sunt și mai departe. După aceea, animalele sălbatice, eh, vulpi, iepuri, urși și așa mai departe. Încă o dată, și aceștia știm unde se află. Dar sunt două categorii mai dificil de definit. Una, așa numitele ferals în engleză, deci sunt animale uh, domestice care au scăpat în sălbăticie. Deci vorbim de câini, animale sălbăticite, vorbim de uh, câini sau de dihori. Uh, au fost domestice, dar redevin sălbatice. Și apoi, speciile paralele sunt specii de animale care există și în ferme și în, în, în sălbăticie. Somoni, iepuri, uh, căprioare și în cazul țării mere, Marea Britanie, ponei. Pentru că avem în pădurile noastre populații de ponei sălbatici. Ceea deci ce există perspectiva să creăm o confuzie teribilă dacă nu definim aceste categorii corect și sper că acest lucru va fi luat în considerare. Un alt lucru menționat de unul dintre vorbitori a fost uh, antibioticele și Mulțumesc că ați menționat scăderea enormă în utilizarea antibioticelor. Mulți dintre noi, cei din această comisie, primim uh, scrisori de la alegători în care se spune că uh, uh, marile ferme pompează antibiotice în animale și Sigur, și eu sunt un fermier de pescară mare, dar trebuie să obțin rețetă pentru utilizarea antibioticelor și veterinarul trebuie să fie convins că există o boală în ferma mea pentru a, ca să-mi dea acea uh, acele antibiotice și de asemenea sunt membru al unei scheme de fermieri care nu permite utilizarea profilactică a antibioticelor și sper că vom putea folosi această dezbatere ca să mai reducem aceste temeri. Vă mulțumesc! Då var det ingen fler som hade anmält sig. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, din câte văd, o să dau cuvântul experților să răspundă. Mai întâi, domnul profesor Voxholm. Mulțumesc. S-a pus o întrebare în legătură cu lege privind uh, sănătatea animalelor. Bunăstarea animalelor, de fapt, uh, era intenția celui care a pus întrebarea. Pentru asta însă e nevoie de condiții egale, condiții echitabile peste tot. Animalele ar trebui să fie crescute peste tot uh, în condiții uh, cât de cât uh, similare. Mă, o să mă scuzați, am fost puțin cam, cam emoționată. Am vrut să zic sănătatea animală și nu am vrut să zic bunăstare animală și nu sănătate animală când am răspuns. Apoi, îmi pare bine că deputatul din Marea Britanie a pus și el întrebări. Nu pot să vă citesc numele de la distanța asta. Să îmi cer scuze. Cred însă că, da, într-adevăr, s-au făcut progrese în ce privește rezistența la antibiotice, însă e nevoie de și mai multe progrese. Există însă există încă temeri suficiente. Sper că acest act legislativ să ne ajute să avem uh, și alte povești de succes, precum cea referitoare la boala bune. Atât. Mulțumesc, doamna președintă. Ni får ursäkta, men jag är inte särskilt bra på att vara ordförande. Da, să mă scuzați că nu mă pricep foarte bine la ce presupune să fie președintele unei comisii. Acum însă o să dau cuvântul celuilalt expert, domnul Alman Sadelara, pentru a răspunde la întrebările adresate. Înainte de asta însă, o observație. Ați vorbit despre stadiul în care se găsesc statele membre. Da, aceasta este una dintre problemele cele mai complexe cu care noi, Parlamentul European, avem de-a face în toate contextele. Avem nevoie de reglementări generale care să se aplice întregii Europe. Pe de altă parte, însă, suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană este incredibil de diversificată nu doar în ce privește cultura, tradițiile, ci și natura și altele. Așa că să ajungem la acel ideal de standardizare europeană este foarte, foarte greu. Dacă statele membre și regiunile uh, nu pot să facă o adaptare la contextul lor specific, rămâne această problemă. Mulțumesc, doamna Paulson. Vreau să răspund doamnei Iegle și vreau să-i spun că sunt convins absolut că uh, trebuie să avem această perspectivă comunitară. Trebuie să existe într-o orice legislație europeană dar avem nevoie de o legislație foarte clară. Trebuie să existe norme comune de funcționare, pentru că altfel nu putem funcționa. Sănătatea animală nu cunoaște frontierele. Cred că este o chestiune foarte clară. Asta nu înseamnă însă că normele acestea să fie atât de stricte încât să ajungă până la ultimisima decizie din ultimisimul colțișor din Uniunea Europeană. Trebuie să existe posibilitatea ca cel care uh, lucrează în teren să aibă capacitatea de a lua o decizie, să aibă o capacitate de a ameliora lucrurile, pentru că în felul acesta se, se va îmbunătăți eficiența și eficacitatea normelor comunitare. Asta nu înseamnă că suntem împotriva normativelor europene, credem în ele dar trebuie să acordăm statelor membre flexibilitate pentru elementele fine, de detaliu, pentru că altfel vom avea probleme și avem foarte multă experiență în acest domeniu. Și nu e nicio noutate, e un echilibru greu de atins. Și întotdeauna am avut uh, succes când lucrurile s-au desfășurat așa, deci trebuie să menținem acest, uh, acest echilibru. Doamna Iegle mm, a dat uh, niște exemplu. Delegarea sarcinilor. Sigur că există o normă comunitară, o legislație clară apropo de cum se face delegarea uh, sarcinilor, dar trebuie să se facă la nivelul statului membru și nu la nivelul comisiei, pentru că altfel, de fiecare dată când se întâmplă ceva, când apare o delegare de sarcini, ar trebui să o facă soluția, ceea ce mi se pare absolut inutil Um, deplasarea animalelor în interiorul statului membru. Există un sistem care funcționează, de ce să-l schimbăm? Și apoi, bolile uh, care sunt eradicate pe bază voluntară. Dacă sunt volunt se face pe bază voluntară, atunci uh, să existe flexibilitatea ca statul membru să poată să facă acest lucru. Și lucrurile întotdeauna au funcționat așa și au funcționat bine. Nu e nicio noutate. Dacă într-un stat membru apare o boală, plătim cu toții, nu? Mă ocup de foarte mulți ani de aceste chestiuni și pot să dau foarte multe exemple. Deci sper să ajungem la o, o propunere de bun simț și să nu folosim rezerva de criză a PAC și sperăm că să plătească toată lumea și nu numai agricultorii. Iar în ceea ce privește problema animalelor aflate în captivitate și animalelor aflate în liber în mediul natural, aici există o legătură. Ele trebuie să facă parte din propunere. Dar măsurile care se au pentru o categorie de animale și pentru cealaltă categorie de animale sunt diferite, dar amândouă categoriile de animale trebuie să apare uh, în uh, propunere, mai ales în momentul în care, eu știu, sunt animale care există pentru o exploatație agricolă, care sunt oarecum în libertate, dar care au legături cu aceste animale, trebuie avute în vedere. Măsurile însă sunt deosebite, pentru că nu luăm aceeași măsură pe care o luăm pentru o vacă ca și cu o măsură pe care o luăm pentru un animal care locuiește, trăiește în pădure. Mulțumesc! Då får jag be och tacka herr Vågsholm och Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Voxholm. Mulțumesc de asemenea, domnul Almansa de Lara. Vă mulțumesc pentru prezentările pe care le-ați ținut. În continuare, invităm alți doi experți aici, la prezidiu, doi noi vorbitori. Mai întâi, domnul doctor Ian Prandota, care este director al Departamentului pentru Siguranță Alimentară și Probleme Veterinare în Ministerul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Polonia. Și, de asemenea, o invităm uh, pe doamna profesor Luisa Peixe, care este conferențiar la Universitatea din Porto, în Portugalia, și care, de asemenea, este membru în grupul științific AESA, cu privire la pericole biologice. Vă mulțumim și bun venit amândurora! Acum o să dau mai întâi cuvântul domnului doctor Prandota. Tie minute. Please. The floor is yours. Okay. Na sam początku chciałem serdecznie podziękować za... Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați lansat-o de a participa la această dezbatere. Mă bucur că am această ocazie pentru că în ultimii 10 ani eu am lucrat ca atașat pe probleme veterinare aici, la Bruxelles, reprezentând Polonia. Acum pot să spun care este punctul de vedere al țării mele, al Poloniei, dar pot să am și eu o privire obiectivă asupra acestor probleme. Probleme care sunt uh, abordate în această propunere cu privire la sănătatea animală. Am mai multe lucruri pe care aș putea să vi le spun, însă mă voi concentra doar asupra unora, deoarece antevorbitorii mei mi-au luat-o înainte. Și în plus sunt de acord cu multe din ideile exprimate deja. Vreau să subliniez însă că această abordare este una nouă, nu doar la nivel european, ci și internațional. Vorbim aici de norme de punere în aplicare ce afectează mai mult organizații internaționale de sănătate animală. Noi uh, ne uh, consolidăm, practic, rolul în cadrul acestor organizații internaționale pentru sănătatea animală și altele. Principalul scop al acestei propuneri a fost de a simplifica și de a eficientiza responsabilitățile. De asemenea, vrem să putem avea instrumentele necesare pentru a reacționa rapid în caz de criză, să putem lua măsuri foarte devreme în astfel de situații. În cazul în care apare un focar de boli transmisibile. Și, bineînțeles, ne gândim în special la boli care i-ar putea afecta pe oameni. Chestiunea cea mai importantă din această propunere este cea care ține de responsabilitatea comună. Aceasta nu revine doar agenției europene ce are competență în privința sănătății animalelor, ci și altor instanțe. Ścicieli zvierząt i innych e, e, organizacji, przede wszystkim organizații. E vorba despre alte părți interesate, de pildă proprietarii de animale sau asociația de crescătorilor de animale. E nevoie de o mai mare colaborare între toți acești actori, pentru că, după cum știm foarte bine cu toții, bolile transmisibile nu țin cont de granițe. Acum, Haideți să vedem care sunt punctele slabe din această propunere. Antevorbitorii mei le-au menționat, însă eu aș vrea acum să subliniez următorul lucru. Această propunere are un caracter foarte general. Desigur, e greu să vii cu un uh, act juridic în acest domeniu în care să simplifici și să consolidezi uh, acte legislative deja existente și să o faci bine. Cred că însă aici se impună o mai mare particularizare, pentru că există câteva prevederi care fac trimitere la alte regulamente și e greu de înțeles uh, până la urmă ce vrea să spună propunerea. Să vedem acum care sunt și părțile pozitive ale acestei propuneri. E bine mai întâi că există un mai mare grad de flexibilitate în ce privește combaterea bolilor. În al doilea rând, se vorbește despre posibilitatea de a adopta o nouă abordare în combaterea bolilor la animale, în special a zoonozelor, și se pune accent pe prevenție mai mult decât pe tratament. De asemenea, se vorbește despre o nouă abordare privind vaccinurile. Asta pentru bolile cele mai interesante este foarte util, pentru că să nu uităm că acum uh, doi ani aveam probleme mari în ce privește bolile care afectau uh, vitele Revenind la zoonoze, s-a menționat rabia. Deputatul din Marea Britanie a spus că s-ar putea să asistăm la o revenire a rabiei. Aceasta este o boală foarte gravă, din păcate, dar am văzut că a fost combătută cu succes în toată Europa. În Polonia facem vaccinări în zonele de graniță, granița cu Ucraina, de pildă. Astfel, ne asigurăm că această boală foarte gravă nu trece granița către noi. Da, trebuie să ne gândim și la vecini, pentru că țările învecinate trebuie să fie incluse atunci când punem la punct o astfel de strategie. O altă parte pozitivă a acestei propuneri este următoarea. Există o coerență a prevederilor cu alte politici ale Uniunii Europene, politica privind pescuitul și politica agricolă. Acum, în încheierea intervenției mele, vreau să subliniez încă o dată că această propunere reprezintă un mare pas înainte. Toate normele și principiile care sunt incluse aici, cu siguranță vor ajuta la combaterea unora dintre cele mai grave boli. Să nu uităm că, da, ne-am confruntat și cu pesta porcină africană, dar aceasta n-a venit doar din sud, doar din Africa, ci și din est. Au apărut focare de febră africană și la 160 de kilometri de granițele noastre. Dacă ea ar fi trecut granițele, vă dați seama că fermele din Polonia și din toată Europa ar fi fost uh, grav afectate. Și, în fine, cu titlul general aș mai adăuga un lucru. Definiția termenului de bunăstare animală poate nu este binevenită. Există, cred eu, mai multe reglementări europene în acest sens. Iar acest regulament, această propunere, nu ar trebui să reprezinte o dublare a ceea ce avem deja. Nu cred că acesta ar trebui să fie scopul regulamentului în cauză. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Dau cuvântul acum domnului profesor uh, Peșe, Luisa Peșe, doamnei profesor Luisa Peșe, de la Universitatea Porto. Mulțumesc pentru invitație, doamnă Paulson. Este o plăcere să ne aflăm uh, la Comisia noastră la Parlament. Parlamentul European am fost rugată să vorbesc puțin despre uh, rezistențele microbiale și sursele acestora, pentru că e o problemă inclusă și în această propunere legislativă și mă bucură includerea ei pentru că deja de câteva decenii de când lucrez în problema rezistenței la a micro, a microbiene, această problemă apare nu doar pe partea animală, ci și în ce privește partea umană. Am câteva slide-uri și voi încerca să vă transmit informații importante pentru a înțelege problema și apoi a sugera măsuri legislative menite să ține sub control această problemă extrem de importantă, o problemă de sănătate. Deci să nu uităm că avem antibiotice care se folosesc atât la oameni și animale de mai bine de 50 de ani și că majoritatea antibioticelor folosite în ferme de animale sunt identice sau în aceeași clasă cu antibioticele pentru oameni. Și vedeți în această imagine numai antibioticele care sunt în negru sunt cele care nu sunt permise pentru utilizarea în fermele de animale. Uh, dați-mi voi să vă reamintesc că cel puțin de la începutul anilor 70, la sfârșitul anilor 70, mă scuzați, antibioticele au fost, uh, care au fost introduse pe piață uh, au fost introduse din cauza faptului că bacteriile începeau să dea dovadă de rezistență la vechile antibiotice. Și acum am ajuns la sfârșit deci, practic, am ajuns la niște probleme pe care nu le putem trata. Nu putem trata infecții umane cu antibiotice. Deci știm că cu cât uh, avem uh, uh, cantități mai mari de antibiotice, cu atât este mai rău. Și datele arată că 50% dintre antibiotice, peste 50% de antibiotice se folosesc pentru animale și știm de asemenea că drept consecință uh, se uh, răspândesc bacterii rezistențe la antibiotice atât la animale cât și la oameni, fie prin contact, prin consumul uh, de alimente sau prin contaminare de mediu. Și sigur, pentru a înțelege această problemă ar trebui să luăm în considerare și faptul că politicile în domeniul antibioticelor sunt foarte variate de la o țară la alta. Știm că unele țări, câteva țări folosesc antibiotice pentru orice activitate comercială și nu au niciun fel de reglementare și de control. Asta este o realitate în cea mai mare parte a lumii și mai ales în țara cea mai populată din lume. De asemenea, avem efecte cumulative pe care n-ar trebui să le uităm și acesta este un factor important în această problemă. Să vă reamintesc că că orice utilizare de antibiotic, uh, bună sau nu, uh, duce la selectarea unor uh, tulpini rezistente și aceste tulpini rezistente pot apărea prin mutații genetice spontane sau prin achiziție genetică și știm că aceste schimbări, schimbări genetice pot duce la schimbări biochimice în bacterii și aceste schimbări biochimice vor duce la uh, capacitatea de a rezista la antibiotice. De asemenea, știm și acesta e foarte important că pe orice problemă de rezistență, cineva trebuie să ne gândim că uh, există atât uh, uh, răspândirea orizontală cât și verticală. Și de asemenea trebuie să, deci trebuie să ne uităm la răspândirea genelor rezistente între specii printr-un proces de diseminare Aici sunt niște detalii uh, tehnice, conjugare și reducere. Dar, de asemenea, e foarte important să luăm uh, în considerare uh, fenomenul numit co-selecție, pentru că o măsură uneori se referă doar la un antibiotic și știm că aceasta nu e modalitatea de a rezolva problemele, pentru că știm că genele rezistente pot uh, fi uh, transmise într-un uh, set întreg de, de gene pe platforme genetice și asta facilitează acumularea unor gene diferite rezistente la antibiotice în acela, în, pe aceeași platformă genetică, ceea ce facilitează uh, situațiile de coselectare. Asta înseamnă că setul de gene rezistente colocate pe o platformă genetică uh, vor rezista la orice antibiotic uh, pentru care există o genă rezistentă. Deci dacă folosesc antibioticul 1, selectez toate uh, genele care sunt pe aceeași platformă. Dacă sunt antibioticul numărul 2, se întâmplă același lucru. Deci nu mai, uh, nu mai rezolvăm problema dacă nu știm de fapt cu ce ne confruntăm. Acum, din nou, întorcându-mă la această imagine, vreau să vă reamintesc că aceste două puncte fierbințe ale rezistenței la antibiotice sunt cele mai importante, și anume animalele și oamenii și preocupări. În ce privește animalele, ar trebui să menționăm că avem date importante care arată că e vorba de un uh, nucleu important din ce privește bacteriile pe care le considerăm eradicabile E. coli sau altele, dar și cele care provoacă zoonoze. Și în acest caz puteți vedea că nivelurile înalte de rezistență la câteva antibiotice uh, relevante sunt, uh, um, se manifestă în Uniunea Europeană, începește infecțiile cu salmonella și uh, există rezistență la două grupuri de antibiotice foarte importante, cele pe care le-am marcat pe ecran și de asemenea nu numai la cefotaxim, dar și la ampicilină. Există o rezistentă puternică la ampicilină și știm că, de exemplu, în ce privește ciprofloxacin, uh, rezistența la ciprofloxacin, știm că la pui la, uh, avem un nivel mare de rezistență la, în, în salmonella. Deci nu e surprinzător că acum ne confruntăm cu o prevalență înaltă a rezistenței la ciprofloxacin, uh, la salmonella, care este principala sursă de infecții umane, dar vedem și creștere a, uh, unui, uh, unei tulpini de salmonella care rezistă la multiple medicamente, la multiple antibiotice. Vedem acest tip salmonella tifurium monofazic, varianta ACSSUT, este al treilea cel mai raportat uh, serovar, care rezistă la cel puțin 5 antibiotice importante și deja în unele țări s-a raportat rezistență la uh, cefalosporine de a treia generație, ceea ce este extrem de uh, relevant în ce privește infecțiile umane grave. Încă un uh, exemplu, Campylobacter jejuni, zoonoza cea mai frecventă în Uniunea Europeană și Uh, de asemenea, la Campylobacter putem vedea o prevalență înaltă a rezistenței la ciprofloxacin și la pui, dar și la uh, bovine și la alte tipuri de animale. Uh, rezistența poate fi, rata de rezistență poate fi enormă. Deci este foarte interesant să vedem datele din Olanda și vedem uh, cel puțin datele din 92 de când ei colectează date de prevalență privind uh, Campylobacter jejuni și da, uh, datele de rezistență se referă la ciprofloxacin, tetraciclină și eritromicină, trei antibiotice foarte importante. Ar trebui să spun că eritromicina și ciprofloxacina sunt uh, folosite când uh, se tratează campilobacterioză și se vede că în ultimele uh, decenii există o tendință de creștere a rezistenței la aceste antibiotice. Și asta uh, replică, și același lucru se întâmplă și în alte țări, este similar și în alte țări. Deci știm că există cifre care ne pot da o idee mai clară a problemei, acestea sunt cifrele, Și nu, cifrele acestea spun că o creștere a ratei de rezistență multiplă printre patogeni creează probleme în tratamentul infecțiilor și avem o creștere a numărului de infecții și a severității acestea în Uniunea Europeană și avem cam 25.000 de decese pe an asociate cu această problemă și de asemenea costurile și există un cost substanțial asociat cu această problemă. Așadar, ar trebui să luăm în considerare faptul că este o problemă extrem de complexă și să uh, luăm în considerare diferiții factori care duc la creșterea rezistenței și a răspândirii acestei rezistențe la antibiotice, dar cu siguranță utilizarea antibioticelor este principalul factor în dezvoltarea rezistenței la bacterii, rezistenței bacteriilor. Uh, sigur, există și alți factori care pot contribui la problemă, Uh, una, unul dintre factori este globalizarea, globalizarea comerțului cu animale și uh, cu produse alimentare. Închei aici și uh, sunt deschise să răspund la întrebări dacă aveți întrebări. Tak, tak, so mycket. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Aceasta este una dintre problemele majore, aș spune, rezistența la antibiotice este o problemă majoră și conform Organizației Mondiale a Sănătății este unul dintre, una dintre cele 3-4 mari amenințări pentru viitorul umanității. Deci este extrem de grav această problemă. Așadar, acum Uh, sunt întrebări pentru experții noștri? Vrea cineva să facă comentarii? Doamna McGuinness, uh, mulțumesc, doamna președinte. Cred că ultima prezentare a fost foarte rapidă, foarte detaliată, extrem de tehnică și aș vrea o copie pe hârtie a acestei prezentări să ne fie trimisă pentru că slide-urile nu se pot citi de la această diferent, distanță, mă scuzați, dar aș vrea o prezentare scrisă. Deci dacă e posibil să ne dați o prezentare în formă scrisă ca să putem să o studiem și de asemenea ați spus că problema este cum se folosesc antibioticele și că e o problemă complexă și dacă ați fi în locul meu ce ați face în legătură cu aceste trei priorități ca să luptați cu această problemă într-un mod care să permită să se continue utilizarea antibioticelor pentru scopuri potrivite în agricultură și în același timp să uh, rezolvăm și preocupările legate de rezistența la antibiotice? Vă mulțumesc! Uh, sigur, voi trimite uh, un, o prezentare scrisă și uh, o copie a slide-urilor prezentării mele. În ce privește cum putem rezolva această problemă? Cred că ar trebui să ne gândim la două aspecte. Mai întâi, cum poți reduce urgențele și pentru asta ar, ar trebui să se reducă utilizarea de antibiotice și după aceea ar trebui să decizi, pentru că știm că dacă există și alte consecințe, ar trebui să alegem care uh, sunt prioritățile pentru că sunt uh, activități prioritare. Acum deja avem o răspândire atât de mare a rezistenței la antibiotice încât uh, antibiotice care au fost introduse mai de demult, încât pentru mine asta nici n-ar mai fi prioritatea. Prioritatea acum ar fi utilizarea cefalosporinelor de a treia generație, cu siguranță interzicerea utilizării uh, carbopneanelor și de asemenea concentrarea pe cele la care rezistența este deja mai răspândită, pentru că uh, am spus-o deja și poate acum e mai clar, dacă nu reduci și utilizarea altor antibiotice, uh, se poate produce această coselecție de care am vorbit. Și și se poate întâmpla și poate apărea și la animale și la oameni, pentru că uh, în continuare uh, sunt aceleași condiții și pot apărea în continuare aceste bacterii rezistente. Deci primul lucru pe care l-aș face ar fi să reduc emergența situațiilor și după aceea răspândirea. Și în ce privește răspândirea, cred că putem gândi în perspective diferite. Putem considera că ar trebui să reducem infecțiile și pentru asta biosecuritatea, îmbunătățirile în biosecuritatea animală ar fi foarte importante, iar apoi putem uh, să ne concentrăm pe probleme care știm acum că sunt cele mai importante. Știm acum că rezistența la cefalosporine în, uh, la pui și găini și apar date în aceste, în aceste zile de la asociațiile consumatorilor, vedem cifre legate de prevalența uh, bacteriilor rezistente la cefalosporine la pui și la găini, știm că această problemă este legată în special cu uh, uh, animale de prăsilă care se vând în diferite țări, mai multe țări. Deci să nu uităm că trebuie să abordăm problema, să studiem și apoi să avem o intervenție corectă. Intervenția corectă ar fi acum să se oprească această diseminare. Deci prin oprirea posibilității de a vinde animale deja contaminate cu aceste bacterii rezistente la antibiotice. Apoi, avem, de asemenea, aspecte foarte importante. Unul dintre ei este legat de monitorizare, pentru că trebuie să știm unde se află principalele probleme ca să ținem sub control diseminarea. Acum știm că rezistență uh, foarte puternică a apărut în Germania. La salmonella s-a izolat uh, bacterie rezistentă la porci și la pui cu o rezistență la cele mai recente antibiotice, încât nu s-au putut trata infecții uh, care sunt rezistente la o serie întreagă de antibiotice la oameni. Deci nu mai sunt măsuri care pot fi luate din această Uh, din această perspectivă. Și sigur sunt rapoarte circumstanțiale, dar sunt niște rapoarte. Prioritatea este să ținem sub control, să îngrădim răspândirea acestor uh, bacterii rezistente la o serie întreagă, multirezistente la antibiotice. Și să luăm măsurile corecte ca să nu avem toate consecințele acestea nedorite, pentru că nu vrem uh, să Vrem, pe de-o parte, să ajutăm și pe producători, dar pe de-altă parte să ne uh, apărăm și sănătatea. Just, uh, I just want, maybe it's just to another important point that is... Uh, mai e un punct important pe care aș dori să-l aveți în vedere, și anume măsurile post, pentru că se vor reduce posibilitățile diseminării acestor bacterii rezistente la antibiotice și vom reduce și posibilitatea ca aceste boli să afecteze sectorul animal, de a animalelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Din câte văd eu, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult și sper că ne puteți trimite lucrarea dumneavoastră. Este foarte important să mă asigur, să ne asigurăm că toți colegii noștri din Parlamentul European au o bază în ce privește luarea deciziilor în acest eh, domeniu. Avem foarte multe cunoștințe, dar poate că nu avem suficient de multe cunoștințe care să fie suficient de detaliate, care să meargă suficient de mult în profunzime. Mulțumesc! Då har vi de två nästa talarna och nu ska Bun, aș dori acum să invit următorii doi vorbitori. Profesorul Elzanovski de la Institutul de Zoologie din Polonia, de la Academia de Științe eh, din Polonia, de la Varșovia, și apoi domnul Marino Contu, director al Asociației Agricultorilor uh, din regiunea Sardinia. Am să-i dau în primul rând cuvântul domnului profesor Elzanovski. Bună ziua! Sunt onorat că mă aflu uh, în mijlocul dumneavoastră și o să trec direct la problemă pentru că nu am prea mult timp. Toată lumea este de acord că propunerea este foarte generală și cele mai multe comentarii au exprimat această opinie cu care sunt de acord. Mă preocupă faptul că este mult prea generală, cu prea multe derogări și prea multe măsuri de decizie lăsate la îndemâna actelor delegate și actelor de uh, punere în aplicare. Am experiență în ce privește legislația națională din Polonia și știu cât de bune, cât de mult se pricep unele state membre să dilueze legislația comunitară. Sunt convins că Polonia nu e un caz unic, dar cred că este o problemă reală, o problemă adevărată. Ce se întâmplă cu legislația europeană la nivel uh, național? Sunt anumite țări care au uh, această politică, au adoptat politica cu minimalismului, cu alte cuvinte, să facem cât mai puțin cu putință deci cei care concep uh, o asemenea legislație la nivel european trebuie să fie conștienți de acest lucru. Să vă dau niște exemple. Evident că nu pot să revizuiesc eu toată propunerea, mă voi concentra pe anumite exemple care pot fi importante în Polonia, de exemplu. Un punct este faptul că permite inspecția veterinară numai în anumite stabilimente, în anumite întreprinderi. Articolul 24 spune acest lucru. Atât frecvența cât și tipul de întreprindere care trebuie să fie inspectate de către veterinari pentru a verifica sănătatea animalelor urmează să fie determinate, urmează să fie stabilite. Și mă tem că din cauza presiunilor exercitate de statele membre se poate ajunge la omisiuni dramatice a unor întreprinderi. Iată de ce îmi face plăcere să fac referire la o rezoluție a veterinarilor, adunării naționale a veterinarilor din Polonia, care au hotărât că trebuie să fie o frecvență minimă de inspecții la fiecare șase luni pentru fiecare întreprindere, cel puțin în fermele de animale, iar lucrul acesta nu trebuie să rămână deschis. Frecvența acelor inspecții nu trebuie să rămână uh, deschisă. Încă o chestiune importantă, care este la fel de serioasă ca și frecvența inspecțiilor și uh, obligația uh, de a face asemenea inspecții veterinare. Mă refer la certificatele care sunt prevăzute în articolul 140 al propunerii Eu înțeleg că aici este nevoia de certificate de sănătate numai în interiorul statului membru și am să trec peste transportul între statele membre. Mă voi concentra numai pe transportul în interiorul statului membru. Se cere aici un certificat de transport numai dacă animalele sunt uh, mutate, sunt transportate dintr-o zonă uh, Uh, restrictivă, restricționată, adică o zonă unde a fost un focar de infecție, o zonă foarte periculoasă, o zonă cu o boală oarecare. Cred că aceasta e o chestiune foarte importantă. Există riscuri foarte mari de a răspândi boala la nivel regional, mai ales uh, în ceea ce privește comercializarea animalelor la târg. Ne gândim uh, la febra aftoasă, la 2001, când a, a avut loc această epidemie în Marea Britanie, lucrul acesta este foarte bine documentat și impactul asupra târgurilor de animale iar este foarte bine uh, documentat și colegii mei de la Asociația Națională a Veterinarilor consideră că trebuie să existe certificate de sănătate pentru toate transporturile de animale, nu numai în interiorul statului membru, ci pentru orice transporturi de animale și nu numai pentru transporturile de animale din zonele restricționate. Târgurile de animale sunt foarte periculoase atât în ceea ce privește bunăstarea animală, cât și în ceea ce privește răspândirea bolilor. Ambele chestiuni sunt la fel de grave și arată exact care este situația din Polonia. Erau vreo 140 de mii care treceau prin aceste târguri de animale, atât legale cât și ilegale. Lucrul acesta a fost uh, stabilit de ONG-uri uh, Uh, atât străine cât și uh, poloneze care s-au ocupat de chestiunea respectivă. Chiar animalele, chiar târgurile înregistrate unde se fac inspecții veterinare, uh, tranzacționează animale aflate pe moarte sau animale bolnavă, lucru confirmat de ONG-uri, lucru confirmat și de ultimele inspecții făcute de FVO în Polonia. Uh, a fost ultima inspecție făcută de FVO, s-au plâns de acest lucru și treaba merge înainte ca de obicei. Au fost foarte puține reacții la raportul întocmit de FVO, unde s-a criticat Polonia. Continuă această practică, iar după, din câte știu eu, din câte știu eu, apropo de modul în care se desfășoară inspecțiile veterinare în Polonia, situația va continua atâta vreme cât inspecțiile veterinare încalcă flagrant și legislația europeană și cea poloneză. Sunt exemple, vă atrag atenția asupra faptului că fotografiile pe care le vedeți provin din iulie anul acesta. Practica aceasta duce la faptul că se tranzacționează și se transportă la abatoare animale bolnave și muribunde. În Polonia a fost un scandal anul acesta în care a reieșit situația și după aceea agenția um, uh, de resort a declarat toleranță zero. S-au făcut oarecare îmbunătățiri, dar cum spun oarecare îmbunătățiri iar trans, au în continuare loc uh, asemenea transporturi de animale către târgurile de animale. După cum ați văzut uh, acum câteva luni, în iulie, uh, au avut loc asemenea situație. Și ce agravează această situație? Anumite târguri sunt înregistrate, acolo se fac inspecții veterinare, dar unele nu sunt înregistrate și nu se fac inspecții veterinare, iar în aceste situații inspecția veterinară refuză să facă ceva și este un raționament absolut absurd cu ideea ar fi că, eu știu, infractorii ar trebui să se înregistreze la poliție ca să-i verifice poliția. Adică ei refuză să facă inspecții la târgurile ilegale, ceea ce mi se pare absurd. Iată de... Și vă arăt toate aceste imagini absolut dramatice, pentru că eu cred că acele târguri de animale, care evident că nu există doar în Polonia, cred că există peste tot în Europa de Est, prezintă o problemă prezentă pentru sănătatea animală, pentru bunăstarea animală și pentru bolile care afectează animalele. Dacă ne gândim uh, încă o dată la epidemia de febră aftoasă din Marea Britanie din 2001. E foarte important uh, modul în care abordează acest regulament acest, situațiile despre care am vorbit. Iar în propunerea pe care am citit-o, nu cred că există ceva care să rezolve această problemă. E nevoie de prevederi mult mai stringente, mult mai drastice pentru a disciplina anumite, disciplina anumite autorități uh, competente. Pentru că în Polonia, de exemplu, se închid ochii uh, la asemenea încălcări flagrante ale legislației. Și în cele din urmă aș vrea să comentez apropo de raportul doamnei Paulson, nu există prevederi pentru a reduce transportul de animale pe distanțe lungi. Uh, EASA recunoaște că acesta este un risc major pentru uh, răspândirea acestor boli în Uniunea Europeană. Stresul uh, provocat de transport poate duce la izbucnirea unor infecții latente, salmonella, pastorela, care pot să ducă la cazuri clinice. Animalele acestea pot să infecteze și alte animale pe parcursul transportului și la destinație și salmoneloza sporește riscul unor probleme pentru sănătatea publică. Cred că acest regulament trebuie să încurajeze reducerea volumurilor și duratei transporturilor pe termen lung, mai ales când vorbim și de produse alimentare sau carcase. Și nu în ultimul rând aș vrea să spun că în operațiunile mari care implică foarte multe animale, prevenirea bolilor și bunăstarea animalelor se suprapun și se uh, întăresc una pe cealaltă. Dacă analizăm exemplele pe care vi le-am prezentat, ideea de a despărți sănătatea animală de bunăstare animală pentru chestiuni care țin de reglementare sunt de, nu sunt benefice pentru niciuna dintre cele două domenii. Mulțumesc! Oh. I alla fall mycket Mulțumesc foarte mult. Ne-ați uh, alcătuit aici o imagine de ansamblu destul de șocantă, domnule profesor. Acum o să mergem mai departe. Dăm cuvântul domnului Marino Contu, care este directorul Asociației Regionale a Fermierilor din Sardinia. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această ședință. E o onoare pentru mine să mă aflu aici și să fac cunoscută vocea fermierilor din regiunea noastră. Da, vin din Sardinia și uh, iată, vedeți uh, pe monitor uh, care este talia asociației noastre. Suntem asociați la Asociația Internațională a Crescătorilor și avem uh, și activități de îmbunătățire genetică și, în general, ne luptăm pentru drepturile crescătorilor italieni. Avem un plan operațional pentru asistență tehnică care se aplică tuturor exploatațiilor din Sardinia. Avem uh, sute de agronomi și de veterinari care lucrează în echipă și care vizitează în mod regulat exploatațiile pentru a informa uh, cu privire la norme și reglementări. Așadar, mergem destul de des pe teren și știm care sunt problemele reale pe care le întâlnim acolo. Avem acțiuni de prevenție și încercăm să punem în aplicare politicile regionale. Ce părere avem noi despre această propunere de regulament și despre obiectivele Comisiei Europene? În ce privește sănătatea animalelor și plantelor și a materialului de reproducere a plantelor, da, vedem că se dorește o mai mare flexibilitate și mai mare stabilitate. Da, sănătatea animală are o influență asupra sănătății publice și acesta este un obiectiv pe care noi îl promovăm de foarte mult timp prin modalitatea noastră de creștere, niște condiții de bunăstare animală pot fi uh, echivalate cu condiții de sănătate animală și asta înseamnă securitate alimentară pentru consumator. În acest cadru complex, rolul central al crescătorilor noștri trebuie să fie recunoscut pentru că ei protejează sănătatea și bunăstarea animalelor. Crescătorii sunt în contact zilnic cu animalele lor și ei sunt prima linie de luptă, pentru că ei sunt cei care protejează sănătatea și bunăstarea animalelor. Între bunăstare și sustenabilitate nu se poate face o distinție clară. Sigur că cei care cresc uh, animale în mod profesionist trebuie să fie asistați de veterinari, trebuie să fie îndrumați, astfel încât să aplice normele care există. Considerăm că toți actorii trebuie să se implice pentru a preveni mai degrabă decât a sancționa fi bine poate să avem uh, manuale care să predea metode de creștere, de zootehnie corecte, să existe o mai bună monitorizare a riscurilor și un sistem mai eficace de supraveghere, mai ales în caz de epidemie. Un ultim lucru, dar nu ultim ca importanță, considerăm că crescătorii trebuie să beneficieze de îndrumare pentru că ei sunt parte a echipei care produce alimente pentru consumatorii europeni. Noi considerăm că ei trebuie să fie implicați total printr-o abordare de jos în sus și nu invers. Există în plus urgențe sanitare care nu au fost până acum rezolvate. Mă gândesc la bruceloză sau la pesta porcină africană. Există proiecte bine intenționate cu privire la sănătatea animalelor, ovine și caprine, de pildă, care îi ajută pe crescători să îmbunătățească efectiv bunăstarea turmelor În ultimii doi ani, grație acestor metode, am reușit să transformăm producția de brânză obținută din laptele de la oi și de la capre în producție de bună calitate. Sigur, trebuie să ținem cont de tot ceea ce presupune prevenția. În calitate de crescător, pot spune că e important să înțelegem următorul lucru. Crescătorului nu trebuie să vii să-i uh, impui niște reguli arbitrare, ci trebuie să dialoghezi cu el, să-i permiți să devină un actor și să colaboreze cu toți ceilalți actori din domeniu. Crescătorii noștri trebuie protejați pentru că ei produc alimente pe care noi toți ceilalți cetățenii le consumăm. Iată de ce sprijinul dumneavoastră e esențial. În urma mondializării, democrația a devenit un instrument la îndemâna tuturor și în acest sector al agriculturii putem uza de el, noi trebuie să ne protejăm crescătorii. Dumneavoastră ar trebui să fiți uh, cei care sunt interesați de metoda noastră de agricultură milenară. Trebuie să trăim în armonie cu natura pentru a putea produce și pentru generațiile viitoare. Sardinia este un exemplu clasic. Chiar în zilele trecute la noi au avut loc inundații foarte mari din cauza că oamenii au stricat echilibrul natural. Inundațiile au uh, provocat mari distrugeri. Noi, italienii, suntem cunoscuți totuși ca fiind uh, foarte talentați la estetică și la calitate. Așa e. Nu ne place să avem o imagine bună în fața celorlalți. Este o chestiune ce ține de demnitate. Cu toți avem dreptul la frumusețe. Iar acest principiu ar trebui să fie aplicat și la calitatea alimentelor, materii prime, cultură, procesare, coacere, sau pregătire acasă în bucătărie. Noi toți trebuie să formăm o echipă, pentru că dacă facem concesii la una din verigile acestui lanț, înseamnă că întregul sector va fi marginalizat. Am vorbit, am vorbit despre durabilitate, despre procese uh, dar toate acestea se influențează unele pe celelalte. S-a vorbit despre antibiotice. În 84, când ne-am început noi activitatea, la 100 de, la 1000 de litri, 125 de litri care ar fi trebuit să fie procesați erau contaminați de antibiotice. Acum am reușit să reducem această cantitate la 2 litri din 1000. Iată, se poate. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. så mycket och då... Mulțumesc. Nici nu știu acum de unde să încep. Da. O să urez bun venit uh, unui grup de vizitatori din Cantabria, din Spania. Sper că veți putea să rețineți câteva lucruri, să plecați acasă cu câteva cunoștințe despre ce facem noi aici, despre cum funcționează Parlamentul European și uh, să înțelegeți de ce Comisia pentru Agricultură de aici este importantă pentru soarta agriculturii și agricultorilor din Europa. Acum o să dau uh, cuvântul deputaților care vor să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul e că acum câteva săptămâni am avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai crescătorilor de animale din Cantabria. Toți cei care sunt aici vin din Cantabria și pe ei preocupa foarte mult uh, ideea că sunt uh, noi focare de infecții cu uh, tuberculoză și bruceloză la nivelul animalelor. E vorba de tăieri foarte mari ale bugetelor pentru anul viitor făcute de buget de bă, ai noștri de 64%. Și cred că aici este cheia. Trebuie să activăm mecanismele existente. Iar de atunci a apărut o nouă alertă referitoare la aceste boli. Iar uh, domnul Almansa, directorul general care a fost aici, ar trebui să-și intensifice eforturile uh, pentru, mai ales în ceea ce privește crescătorii de animale care sunt afectați de noile focare de infecție și trebuie să fie recompensați. Iar în ceea ce privește actul legislativ, aici uh, Parlamentul se va asigura că toate bolile sunt regăsite în actul de bază. Mulțumesc foarte mult! det förslaget som ligger nu så försöker vi În En actuală aktuella propunerii, noi încercăm să specificăm exact ce boli trebuie incluse în listă și ce specii de animale trebuie incluse. În propunerea comisiei se spune că nu noi, ci comisia e cea care ar trebui să aprobe sau să modifice lista pe baza actelor delegate. Eu însă cred că asta ar trebui să fie legislație primară. Mai dorește altcineva să pună întrebări sau să ia cuvântul? Dacă nu, atunci haideți să încercăm să rezumăm cele auzite în această după masă. Am uh, acoperit uh, o serie întreagă de probleme. Mai întâi, uh, expertul spaniol s-a referit la faptul că între statele membre există o foarte mare diversitate între ele și între regiunile din Europa. Ne dorim o piață unică, ne dorim condiții egale și vrem să avem aceleași obiective. Totodată însă Știm bine că există mai mulți factori, clima, natura, mediul, <coughs> tradițiile și cultura, care sunt de importanță primară la nivel uh, național, diferă foarte mult. Astfel, ajungem la imaginea pe care ne-a alcătuit-o invitatul din Polonia. Și eu am vizitat Polonia, am văzut acele târguri. Sigur, asta a fost acum mult timp. Vedem că ele însă rezistă. În uh, Marea Britanie, de asemenea, există târguri unde se vând și se cumpără animale vii. Ma, sigur, cele din Polonia nu seamănă cu cele din Marea Britanie. Dar la mine acasă, de pildă, în țara mea nu avem o astfel de tradiție. Nu știu dacă în Spania și Portugalia e la fel. Dată fiind însă această diversitate, ar trebui oare să considerăm că aceste probleme trebuie soluționate de Uniunea Europeană? Acesta e nivelul la care trebuie hotărât care dintre târguri trebuie constrate legale sau care nu? N-ar fi oare o chestiune ce ține de competența statelor membre? Poate niciuna dintre abordări nu e potrivită. Avem nevoie, cel mai probabil, de o combinație. Avem nevoie de legislație cu privire la sănătatea animale, dar și la bunăstarea animale. Bunăstarea nu face obiectul propunerii de față. Ceea ce cred eu că e o greșeală. Dar, dacă am include și bunăstarea animală în acest regulament, lucrurile s-ar complica foarte mult și ar fi uh, mult prea greoaie prevederile. Ce avem însă nevoie să facem este să asigurăm uh, câteva condiții simple și de bază prin care animalele să fie protejate, să trăiască în condiții bune peste tot în Uniunea Europeană, dar care să permite fermierilor din diversele regiuni să concureze în condiții de egalitate. Știm că în unele regiuni fermierii sunt supuși unor reglementări extrem de severe, în timp ce în alte state membre legislația cu privire la bunăstarea animalelor lipsește cu desăvârșire. Acest lucru duce la situații dezastruoase. Dacă vrem să rezolvăm uh, problema rezistenței la antibiotice, Trebuie să ținem seama și de acest lucru. La momentul de față, rezistența la antibiotice este constrată ca fiind o amenințare gravă atât la adresa sănătății umane cât și animale. Până la urmă, utilizarea și abuzul de antibiotice are mai mult de a face cu bolile endemice și de tratamentul lor, iar bolile endemice nu fac parte din lista bolilor infecțioase la nivel european. Acestea sunt, deci, bolile care cauzează probleme fermierilor și um, acest lucru are un impact economic și se poate constata că fermierii se confruntă cu astfel de boli aproape zilnic în activitatea lor. Iată, de, iată deci că avem foarte multe elemente uh, care trebuie corelate, elemente destul de complexe ele în sine și că trebuie să obținem uh, echilibru la mai multe niveluri. Cam atât aș putea spune în chip de rezumat. Dorește cineva să obiecteze? Sunteți de acord cu mine? O să iau această tăcere drept un da și o să trec mai departe. Ok. Uh, da, domnule președinte, ați întrebat dacă cineva e de acord sau nu cu dumneavoastră și trebuie să fiu de acord în legătură cu diferitele standarde și atitudini ce prește bunăstarea animală în Europa. Și doamna Egler încă se află aici și a vorbit despre practici în Marea Britanie uh, unde lobbyurile pro-animale sunt uh, foarte puternice și sunt, uh, reușesc să stopeze lupta împotriva tuberculozei bovine sau a eliminării bursucilor și sunt alte zone în Europa unde preocuparea față de această chestiune e mult mai redusă, de aceea nu putem avea o politică agricolă comună. Vă mulțumesc. Domnul Nicholson, da, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu interes întreaga dezbatere de astăzi, dar am ciulit urechile când ați început să vorbiți despre despre târgurile de vite uh, unde animalele se vând și se cumpără. La fel se întâmplă și la noi în Irlanda de Nord și cred că totul se face în condiții foarte stricte la noi. Eu cred că animalele ar trebui să fie exportate vii și nu sacrificate și Cred că majoritatea ar fi de acord cu acest lucru. Și ca să ajungem la acest nivel, ar trebui eh, să spunem că dacă vrem ca același principiu să fie respectat în toate statele membre, nu putem decât să-l reducem la nivelul cel mai redus posibil, dar implementarea trebuie să fie la nivelul statului eh, membru de origine și nu la nivel european, pentru că nu cred că Europa ar avea expertiza necesară pentru a implementa această chestiune în toate statele membre. Și dacă vă uitați la ce s-a întâmplat în trecut, în ce privește aspecte de bunăstare animală, uh, cu găini, pui și așa mai departe, și cu multele derogări care s-au dat unor țări care nici măcar n-au ajuns să implementeze aceste standarde atunci, îmi pun întrebarea de ce ar trebui cele, acele state membre care își forțează fermierii să producă la costuri mai înalte și la standarde mai înalte, de ce să accepte ele că ceilalți pot să intre pe piața lor care nu respectă aceste standarde? Deci e o problemă care trebuie rezolvată și asta ar fi doar un lucru. Da, eu sunt total în favoarea și întotdeauna cred că ar trebui, eu venind dintr-un, din, din mediul agricol, întotdeauna m-am asigurat că animalele sunt hrănite și adăpate înainte ca eu să mănânc și să bea apă și că sunt adăpostite în, așa cum trebuie și cred că asta este ceea ce fac vasta majoritatea fermierilor din Europa, probabil. Și sigur, întotdeauna se pot arăta zone izolate unde unele lucruri s-au întâmplat și în regiunea mea au fost situații în care oamenii au tratat animale rău din diverse uh, Uh, din diverse motive, dar astea sunt uh, lucruri izolate și trebuie să avem grijă cum vom evolua în viitor, dar am încredere în asta, doamnă președinte, în calitate de raportor, că veți putea veni cu o abordare foarte echilibrată. Ja, tack. Och det finns, när vi pratar om fri marknad, Doamna președinte, atunci când vorbim despre uh, o piață liberă, fie că e vorba de o piață a unei țări membre sau că e vorba de piața unică europeană, uh, trebuie să nu uităm că piața liberă pentru animale vii și pentru produse animale depinde de niște standarde înalte de ținere sub control a celor mai uh, periculoase boli. De asemenea, când e vorba de produse alimentare, pentru că avem nevoie să controlăm întregul ciclu de viață al animalelor, astfel încât uh, uh, să nu apară aceste bacterii rezistente la antibiotice sau aceste bacterii să nu sfârșească în produsele destinate consumatorilor. Pentru că știm că se manifestă niveluri foarte înalte de bacterii, anti, bacterii rezistente la antibiotice în uh, carnea de pui în special. Și acesta este unul dintre marile scandaluri în Europa. Și de asemenea, mai este un alt subiect care a apărut de câteva ori, deci trebuie din nou să-l invoc. În propunerea mea, animalele sălbatice sunt definite ca orice tip de animal fără proprietar. Deci e un animal pe care nimeni nu-l pro, nu, nu, nu este, pentru care nimeni nu este responsabil, care nu e în proprietatea nimănui. Și poate fi un uh, câine vagabond pe stradă sau un uh, cerb sălbatic în pădure sau <laughs> care ajunge în grădina mea acasă, la mine. Da, oricum, e un animal care nu are proprietar, care nu are pe nimeni care să fie juridic responsabil pentru acel animal și cred că asta este cea mai bună definiție pentru că asta va include toate tipurile de animale. Vroiam să repet aceasta. Și acum dați-mi voi să mulțumesc tuturor vorbitorilor, tuturor experților invitați care au călătorit aici la Bruxelles și ne-au uh, adus atât de multe informații și promit că voi, uh, îmi vor rămâne în memoria aceste imagini din Polonia, dar aș vrea foarte mult să nu mai văd astfel de imagini și să nu mai vedem astfel de imagini și sper că vom reuși să avem, să obținem o abordare globală și o legislație care să uh, se asigure că toate animalele din Europa au dreptul la condiții de viață bune. Vă mulțumesc! Da și dați-mi voi să vă reamintesc tuturor că mâine vom relua ședința la ora 9 dimineața și vom vota câteva chestiuni, inclusiv bugetele pentru regulamentele pe care am discutat astăzi. Așa cum a spus deja cineva, bugetele sunt importante, dar, sigur, bugetele au devenit o mică tragedie astăzi în Europa, pentru că vrem să facem atât de multe lucruri cu atât de puțin bani. Vă mulțumesc foarte mult!